Good morning, ladies and gentlemen. Good morning. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Bună dimineața, dragi colegi. Bine ați venit la, bine ați venit la reuniunea comisiei de astăzi. Sunt orele 9 și 7 minute și aș dori să începem ședința. Am ajuns la punctul 13 de pe ordinea de zi. Avem din nou o adevărată plăcere să-i spunem bun venit domnului comisar Johannes Hahn, comisarul european pentru, responsabil pentru politica de extindere a Uniunii Europene. Și în Comisia AFET, împreună cu dumneavoastră, am dorit să discutăm foarte probabil pentru ultima dată împreună cu Johannes Hahn chestiuni care țin de um, portofoliul uh, de extindere și politică de vecinătate. Aș dori să um, inversez puțin ordinea, să încep reuniunea mulțumit fie Iohannes um, Sand personal și, um, personal și în numele Comisiei pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o, pentru eforturile tale um, depuse pentru ca în mandatul 2014-2019 politica de extindere și de vecinătate să fie încunată de succes. Deci în numele Comisiei noastre felicitări. We very much hope for a constructive work. Sper că vom uh, continua o muncă constructivă cu succesorul dumneavoastră. Și aș dori să întreb pe Raquel, avem o dată pentru audiere? Nu, încă nu. Așteptăm transmiterea oficială a numelor propuse. Da, deci încă nu avem o dată, așteptăm. Domnule comisar Han, cred că cu toții suntem de acord că după Consiliul European ne aflăm la un punct de cotitură pentru politica de extindere a Uniunii Europene la fel ca mulți alți colegi din alte uh, grupuri politice prezenți în sală și am avut o reacție foarte directă vis-a-vis -vis de această decizie sau non-decizie de a nu uh, deschide negocierile de negociere cu Albania și Macedonia. Nu spun că este o zi proastă pentru uh, Europa și că dăm dovadă de lipsa unei, unei viziuni strategice datorită unei mici minorități din Consiliu. Cred că trebuie să transmitem niște mesaje foarte clare, mai ales înspre Scopie, în sensul respectării promisiunilor noastre și uh, nu ne trăda prietenii și aliații. Aș dori să menționez faptul că președintele Parlamentului European, domnul Sassoli, deja a vizitat Macedonia de Nord uh, în prima vizită externă, datele de 4 și 5 noiembrie, și această vizită va fi urmată de vizitarea Albaniei de către domnul președinte Sassoli în datele de 2 și 3 decembrie. Haideți să încercăm să depășim regretele pe care le avem, să încercăm să ne îmbunătățim uh, angajamentele și pregătirea pentru uh, extinde Uniunea Europeană, pentru că dacă nu, perspectiva de a adera la Uniunea Europeană va rămâne un cuvânt uh, lipsit de conținut. Trebuie să înțelegem care sunt provocările și în veninătatea mai largă și, dragă Iohannes, să așteptăm să auzim din partea ta care este situația nu doar în Balcanii Vest, dar și în țările din parteneriatul estic, Georgia, Moldova, Ucraina, de exemplu, și am dorit să știm ce se întâmplă și cu um, parteneriatul, politica parteneriatului estic după 10 ani de implementare și, în fine, Aș dori să insist asupra importanței um, finanțării adecvate care să reflectă prerogativele Parlamentului uh, European în cele două dimensiuni a politicii externe, ca și IPA. Deci, domnule comisar, bine ați venit la Comisia AFET. Avem timp uh, până la orele 10, după care vom trece la dialogul uh, strategic pe care îl putem împreună cu dumneavoastră. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragă David. Aș dori, în primul rând, și o să vă mulțumesc pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o în ultimii cinci ani cu mulți dintre dumneavoastră. Aș dori să vă mulțumesc pentru angajamentul activ de care ați dat dovadă încercând să îmbunătățiți uh, situația din vecinătatea mai apropiată sau mai uh, îndepărtată a Uniunii Europene. În, ce, în prezentarea mea o să mă acces mai degrabă pe situația din Balcanii Occidentali, o situație de mare actualitate. Dacă îmi permiteți, așa cum ați spus, foarte probabil s-ar putea să fie ultima ocazie cu care apar în fața acestei comisii în, în această calitate. În anul 2014, când am, uh, mi-am început mandatul, uh, punctul de plecare era unul mai dificil. Să nu uităm declarația vestită a președintelui Comisiei Juncker, care a fost interpretată în mod greșit din multe puncte de vedere, și anume că nu va mai avea, nu va mai continua procesul de extindere a Uniunii Europene și um, pentru cei care cunosc subiectul um, au înțeles la ce se referea domnul Juncker, chiar dacă declarația sa a fost interpretată în mod greșit de mulți după aceea. De la bun început am insistat asupra perspectivei europene clare pentru cel, cele șase state din Balcanii de Vest care nu sunt încă membri ai uh, Uniunii, nu erau încă membri ai Uniunii Europene. Și aș dori să vă rezum pe scurt ce înseamnă, ce a însemnat uh, și ce a permis această perspectivă europeană clară în regiunea Balcanilor de Vest. În primul rând, și în ceea ce s-a și uh, precizat în uh, strategia în declarația publică din anul 2018 și a făcut parte din uh, politica noastră. Un nou stat membru poate să adere la Uniunea Europeană doar dacă își rezolvă toate conflictele bilaterale înainte de a adera la Uniunea Europeană. Și am discutat foarte mult acest subiect, această cerință a făcut ca uh, Macedonia de Nord să reușească să depășească conflictul care dura de zeci de ani privind numele uh, statului cu Grecia, Kosovo și uh, și-a rezolvat și probleme cu Bulgaria, Kosovo și Muntenegru. De asemenea, au putut să își rezolve chestiunile legate de trasarea frontierilor. Toate, lucruri, toate aceste lucruri au fost făcute posibile de perspectiva europeană de la bun început, pornind de la procesul de la Berlin, care a fost demarat în anul 2014, ne-am axat foarte puternic pe dezvoltarea regională prin intermediul unor programe dedicate acestor, acestei um, dezvoltări regionale. Am, am investit în medie în fiecare an o sumă um, de aproximativ un miliard de euro și a fost vorba de adevărate investiții, nu de simple granturi. În plus, programul de la Berlin a susținut punerea în aplicare a politicii regionale în domeniul conectivității. În primul rând a fost vorba de infrastructura pentru transport, dar și în domeniul energetic, domeniul uh, digital și în acest ultim domeniu aș dori să vă atrag atenția că am reușit uh, um, și prin contribuția colegei Maria Gabriel să ajungem la un acord privind roamingul, astfel încât au fost posibile niște economii importante în domeniul traficului de date. Rămânând în același cadru al procesului de la Berlin, am, uh, ne-am angajat să punem la dispoziție până la un miliard de euro în uh, în domeniul infrastructurii. Aceste investiții uh, rămân valabile până la sfârșitul anului 2020. Am intensificat și colaborarea în domeniul uh, tineretului și am susținut uh, inițiativele, inițiativa creării unui spațiu economic regional, care ceea ce a făcut ca um, comerțul interregional între 2016-2018 să crească în mod uh, semnificativ. Până atunci uh, nu crescuseră relațiile comerciale între statele din regiunea respectivă și tocmai de, tocmai de aceea aceste noi forme de cooperare am văzut că au dat uh, niște rezultate foarte bune, concrete. La ultima reuniune procesului de la Berlin, de la Poznan, în în acest an am creat și o și o inițiativă verde pentru regiunea respectivă. Am creat și un uh, format care um, poate nu întotdeauna a fost acceptat de, toate, de toți conducătorii din uh, uh zona respectivă, însă a fost o inițiativă foarte importantă care a permis ca în regiune reprezentanții mass mediei să se poată întâlni și să și ca prin intermediul unei mass media independente să-și aducă contribuția la independența regiunilor. Am stimulat de asemenea investițiile în acest domeniu și în anul 2016, pentru prima dată, toți șefii de stat și de guvern din regiunea respectivă s-au reunit în regiune la Sarajevo. Fusese un eveniment cu totul și cu totul uh, nou. Între timp lucrurile s-au normalizat. Uh, asemenea evenimente, asemenea reuniuni se întâmplă fără contribuția noastră. Există o sumedenie de întâlniri bilaterale uh, și toate aceste evoluții au fost susținute de către noi ultimii ani. Dacă este să ne referim la anumite state, Albania a efectuat uh, reforme cuprinzătoare ale, ale sistemului de, de justiție, o reformă care poate fi un model pentru întreaga regiune. În uh, Bosnia și Herțegovina și în Kosovo am, a fost încheiat un acord de asociere cu Uniunea Europeană în Bosnia și Herțegovina, după anumite negocieri, um, s-a putut răspunde chestionarului uh, necesar în pregătirea vito- viitorilor pași de extindere de aderare la Uniunea Europeană și am amintit acest lucru pentru că pentru a răspunde întrebărilor din chestionarul respectiv, au trebuit să fie, a trebuit să fie creat un mecanism de coordonare în uh, Bosnia și Herțegovina, ceea ce mie mi se pare că este un progres uh, extraordinar. În Muntenegru și în Macedonia de Nord, în Muntenegru acest proces s-a încheiat deja, în Macedonia de Nord suntem uh, aproape înainte încheierea acestui proces. Este vorba de aderarea la NATO, început negocierile și cu Serbia și Serbia este un foarte bun exemplu despre uh, cum uh, poate uh, contribui deschiderea primului capitol de negociere la o explozie a investițiilor internaționale. Sunt toate realizări pe care vi le-am prezentat, ați putea să vă referiți și la lucrurile pe care nu le-am obținut, pe care nu le-am realizat, este adevărat, dar invers, aș, aș, mi-aș permite să afirm că în lipsa unei acestei perspective europene, nu cred că s-ar fi putut realiza din toate lucrurile pe care tocmai vi le-am uh, amintit. Și vedem și acum care sunt uh, primele reacții care au apărut datorită neluării unei decizii pe, de a da uh, unde verde începerii negocierilor cu Macedonia Nord și Albania. Vedem cât de mult a, a avut de suferit influența noastră în regiune când este vorba de a susține următorii pași de reformă uh, necesari, reluarea sau continuarea dialogului între Serbia și Kosovo, promovarea cu fermitatea necesară a reformelor ulterioare, să formarea, formarea unui guvern în Bosnia și Herțegovina. Deci, prin această non-decizie, influența noastră a avut uh, puternic de suferit. Și sper că această eroare care este percepută pe plan internațional în unanimitate ca o eroare, va putea fi îndreptată în viitorul apropiat pentru ca, într-adevăr, să nu fim confruntați cu, cu o eroare care va căpăta un caracter istoric până la urmă. Eu întotdeauna am uh, susținut această poziție față de cei care au susținut că înaintea continuării procesului de extindere ar fi nevoie reformarea, mm, ar fi nevoie să reformăm procedura de extindere internă. Este adevărat, însă este nevoie de timp și um, cele două procese trebuie să se desfășoare în paralel, pentru că dacă ne ocupăm în primul rând de procesul de, de reformare internă, și abia după ce acest proces va fi încheiat, ne ocupăm de uh, extinderea Uniunii Europene, atunci țările care doresc să adere la Uniunea Europeană vor avea un, oriz- un orizont de așteptare de până la mm, eventual 30 de ani, ceea ce uh, răpește, cred, credibilitatea procesului de extindere a Uniunii Europene. Și dacă tot discutăm de credibilitate, și credibilitatea avut de, de suferit Europa, care a depus eforturi să apere importanța abordării uh, multilaterale pe plan internațional. Am fost vârf de lance din acest punct de vedere și prin această non-decizie am avut de suferit tocmai din acest punct de vedere al multilateralismului, pentru că um, credibilitatea, fiabilitatea, respectarea cuvântului dat de Uniunea Europeană sunt uh, aturi importante ale uh, Uniunii Europene astfel încât în momentul în care anumite criterii, anumite condiții pe care le uh, impune sunt respectate, să ne, să ne achităm și noi de cuvântul pe care ni l-am dat. Și sper, drept urmare, că această non-decizie va putea fi corectată, mai ales în condițiile în care, uh, nota bene, există o majoritate covârșitoare a statelor membre care consideră că este posibilă începerea negocierilor de aderare. Aceasta este situația și cred că trebuie să fim foarte precauți pentru a nu apărea aici un vacum, un gol care mai devreme sau mai târziu va fi umplut. Și trebuie să fim atenți uh, cum vom reacționa și um, suntem dispuși să continuăm uh, dialogul cu statele membre care au atitudine critică și dincolo de acest lucru Cred că ar trebui să susținem în mod special evoluțiile, dezvoltarea economică din regiunea respectivă, pentru că uh, dezvoltarea economică merge mână în mână cu uh, statul uh, de drept și pentru noi statul de drept, lupta împotriva corupției și dezvoltarea economică în regiunea respectivă sunt foarte importante. Și de altfel, acestea sunt și obiectivele pe care le-am urmărit în politica de vecinătate estică, obiective pe care le vom urma și în viitor. Știți că în acest an am marcat 10 ani de la 10 ani de politică de, de vecinătate și cred că dacă la început uh, nu era foarte clar în ce direcție vor evolua lucrurile, odată cu stabilirea uh, celor 20 de uh, rezultate până în anul 2020 am reușit să definim o direcție de marș uh, clară din punctul de vedere al conținutului, foarte utilă și pentru partenerii noștri și acum lucrăm la pregătirea viitoarei generații acestor rezultate până în astfel încât uh, în 2020 să putem trece fără niciun fel de problemă de la prima la a doua generație acestor rezultate. Și sunt dispus, desigur, să vă stau la dispoziție, să vă răspund mai detaliat uh, vis-a-vis -vis de state specifice din parteneriatul estic. În parteneriatul uh, sudic, situația este puțin, puțin diferită În uh, sud, dacă în est ne, ne-am ocupat mai mult de a construi, uh, a evolua puțin lucrurile, în sud uh, am fost mai degrabă într-o situație de criză de la, din Siria până în Maroc. Există umbre și lumini și mi-aș fi dorit dacă pe aici, pe acolo, ar fi fost posibil ca situația să se stabilizeze mai mult și în următorul punct de pe ordinea de zi vom discuta mai în detalia situația din Maroc. Dacă este să ne uităm, de exemplu, la ce se întâmplă în Tunisia, putem observa cât de fragilă este structura de- democratică în acest mic stat arab și devine evident că și pe viitor uh, va trebui să ne implicăm, să ne oferim un sprijin mai puternic. Cam atât foarte pe, pe scurt uh, în legătură cu ce se întâmplă în politica de vecinătate și în Balcanii de Vest. Vă mulțumesc foarte mult! Ja, Herr Kommissar Hahn, vielen Dank. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar Han, pentru expunerea dumneavoastră. Cred că avem o privire în urmă legată de uh, succesele politicii de vecinătate în ultimii cinci ani, dar și uh, aspectele unde avem probleme și unde în cele din urmă am fost dezamăgiți. În special vă mulțumesc pentru cuvintele spuse despre Macedonia de Nord și Albania. Um, pe care cred că toți colegii de aici le vor sprijini. Poate o scurt uh, informare, nu doar pentru noastră, ci și pentru membrii Parlamentului. Uh, întâlnirea, reuniunea coordonatorilor, coordonatorilor a avut ieri loc și am luat multe hotărâri importante uh, Uh, întâlnim toți raportorii pentru țările din Balcanii de Vest și uh, între vecinii estici au fost aici. Au fost numiți deja și cei mai mulți raportori din uh, umbră și am hotărât să avem aici patru grupuri de lucru, unul pentru Balcanii de Vest, unul pentru vecinătatea estică, unul pentru vecinătatea sudică și unul pentru instrumentele financiare. În această măsură și în ceea ce privește structurile, putem să ne apucăm de lucru. Dacă sunteți de acord, poate că nu avem nevoie de uh, atât de mult timp pentru uh, punctele pe ordine zi Maroc, 30-35 de minute pentru discuție. Știu că foarte mulți colegi s-au înscris deja la comun, de aceea propun uh, să oferim două minute de vorbitor pentru că apoi domnul Iohannes Han să mai aibă posibilitatea să răspundă cu prinzător la întrebările ce vor puse și uh, începem cu grupurile politice, doamna Canete pentru populari. Mulțumesc. În primul rând aș dori să-i mulțumesc domnului comisar Han pentru cooperarea excepțională pe care am avut-o. Noi, grupul uh, popularilor europeni și biroul dumneavoastră. Intervenția mea va fi plină de uh, emoții, pentru că responsabilitatea mea în mandatul precedent a fost parteneriatul estic și țările din Balcanii de vest. Uh, și mi este cu adevărat rușine când îmi amintesc uh, cum uh, mă întâlneam cu ambasadorul din Macedonia de Nord și am spus rezolvați-vă problema cu numele și veți intra în Uniune. Aceasta a fost promisiunea pe care am repetat-o și știu că ați spus și dumneavoastră același lucru și mulți dintre noi. Și lovitura uh, pe care o primește credibilitatea Uniunii Europene este foarte mare. Acum, cel mai important este să vedem ce putem face pentru a duce la capăt procesul, pentru că încă o dată avem o întâlnire la vârf la care toate speranțele Albaniei și Macedoniei de Nord au fost să fie călcate în picioare, ar fi un dezastru când vom avea o întâlnire la vor uh, privind uh, Balcanii de Vest în timpul Croații, uh, prezentației croate, trebuie să fim pregătiți pentru o decizie. Este un lucru pentru care este nevoie de mult lucru și este foarte important pentru viitorul regiunii și pentru influența Europei în această regiune. Mulțumesc! Mulțumesc, Ana Caniete, pentru socialiști Nino Pizzola. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, vă mulțumesc că ați venit uh, aici alături de noi uh, pentru o discuție despre trecut și uh, vom avea un sfârșit destul de intens. Știm cu toții adevărul celebrei fraze legate de faptul că Uniunea Europeană nu se va extinde, dar foarte puțin ar fi putut spune că unii membri vor vota să iasă o perspectivă, o strategie credibilă de extindere a fost o încercare în Balcani de a ne asigura în legătură cu viitorul european în Balcanii de Vest. Dar cum a arătat întâlnirea de la, vârf, de la Sofia, nu toată lumea ne părtășește entuziasmul, dar partenerii noștri din aceste țări au investit o bună parte din credibilitatea lor pentru a produce rezultatele. Păi sunt uh, în Macedonia de Nord, dar nu doar Macedonia de Nord, ci și Kosovo cu liberalizarea vizelor, acordul privind această liberalizare. Din păcate, fără o reacție adecvată din partea noastră. Președinția croată a subliniat că există extinderea este una dintre priorități. Să sperăm că vom avea un rezultat mai pozitiv la întâlnirea de la Zagreb, la întâlnirea la vârf privind Balcanii de Vest. Sunt absolut de acord cu afirmația noastră de mai devreme, domnule comisar, că dacă noi, Uniunea Europeană, nu exportăm stabilitate către această regiune, vom importa instabilitate. Pe baza experienței dumneavoastră în acest rol, cum vedeți viitorul extinderii Uniunii Europene? Mm, se vor crea noi metodologii pentru extindere. Aceste noi metodologii, dacă vor exista, se vor aplica și țărilor candidate care deja negociază, cum ar fi Serbia și Muntenegru? Și, în sfârșit, care vi se par cele mai mari provocări pe care va trebui să le depășim pentru a pune pe picioare aceste politici în viitor? Mulțumesc! Mulțumesc, Tonino! Natalie Doazo pentru Renew. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar, pentru această lungă descriere a procesului de extindere. Aș vrea și eu să vă pun niște întrebări pentru că am auzit despre succesele și, din păcate, și despre uh, lucrurile care funcționează mai puțin bine. Aș vrea să vă întreb în legătură cu Serbia, pentru că, după cum ați subliniat, Serbia uh, și a început procesul de aderare, a deschis un capitol. Aș vrea să știu care este evaluarea dumneavoastră privind puterea noastră de a influența o țară ca Serbia acum că negociem cu ea. Influența Rusiei a scăzut în Serbia? există un dialog mai bun cu Kosovo între timp în Serbia, drepturile omului, drepturile minorităților, statul de drept funcționează mai bine în Serbia și ce putem face pentru a promovat toate aceste reforme pe care ni le dorim și de care gândim că trebuie să depindă uh, procesul de extindere. Ne-a spus de asemenea că trebuie, bineînțeles, să uh, uh, revizuim procesul de aderare. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar vă pun întrebare când va prezenta Comisia o propunere de revizuire a procedurii de adeziune, dacă există o, un asemenea consens în privința faptului că această procedură nu este uh, satisfăcătoare astăzi. Și um, aș vrea să vorbesc uh, un pic mai pe larg despre parteneriatul cu uh, țările din sudul Mediteranei. Ne-ați spus că avem acolo o serie de crize, ne-ați vorbit despre Tunisia și despre nevoia de a susține această țară pe viitor. Îmi cer scuze, domnule comisar, dar mi se pare un pic prea puțin spus în măsura în care viitorul sudul Mediteranei, în special Magrebului și în special uh, experiența democratică tunisiană, au o influență considerabilă asupra viitorului Uniunii Europene și chiar aș vrea să găsim uh, cu ocazia unei alte audieri în această comisie, cu dumneavoastră sau cu succesorul dumneavoastră, ocazia să detaliem acest subiect. Ce vom face, ce vom face mai bine pentru a ajuta Tunisia? Mulțumesc! Mulțumesc, eu la fel ca Montopabe pentru verzi. Mulțumesc mult, domnule comisar. Han. Ați vorbit despre multe puncte, ați vorbit despre credibilitate care este ruinată, ați spus că este important uh, să susținem uh, dezvoltarea regională și pe cea economic, uh, că apare un gol. Aș vrea să am abordare mai ofensivă. Colegii noștri au spus deja că Uh, problema Serbia, Kosovo depinde foarte mult, este uh, o condiție pentru acest dialog, uh, pentru că în momentul de față dialogul acesta a murit. Și m-ar interesa cum apreciați atitudinea din partea Serbiei și a Kosovo, cum putem accelera aceste discuții, care sunt următorii pași din punctul de vedere al Uniunii Europene în calitate de observator electoral în Kosovo am tot auzit spunându-se că în multe puncte uh, am fost mult prea blânzi cu politica internă din Kosovo, că în lupta anticorupție nu suntem credibili, că nu am susținut statul de drept suficient că nu am pus presiune asupra acțiunilor elitei politice și așa mai departe. Acum, bineînțeles, știu că mai sunt și mulți alți jucători pe piață americanii, turcii, rușii, chinezii, Qatarul, ceea ce înseamnă că presiunea Presiunea trebuie să existe, este mare, dar nu trebuie să ne pierdem influența și m-ar interesa care este valoarea dumneavoastră în această primiță. Ieri ne-am întâlnit cu parlamentarii sârbi, uh, și am fost foarte pozitiv surprinsă cât de occidental și cât de bine intenționați sunt și cum se văd deja ca membrii Uniunii Europene au fost invitați de NATO, dar uh, ne-au spus să combatem activ propaganda rusă și influența rusă și mi s-a părut interesant. Deci există din partea Comisiei Europene un proces prin care să putem combate influența rusă, în special în Serbia? Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult! Uh, unele grupuri politice nu au cerut cuvântul. Ideea, ah, ba da, la cerut uh, domnul Mariani. Domnule președinte, mulțumesc. Domnule comisar, v-am auzit în mai multe rânduri vorbind despre erori istorice. Este aprecierea dumneavoastră și este dreptul dumneavoastră dar este și o realitate că această funcționare normală a instituțiilor Uniunii Europene în momentul de față. Și personal, ca și grupul meu, mă felicit că deocamdată această funcționare ne amintește că Uniunea Europeană este o uniune de state suverane care deocamdată pot spune nu și în anumite privințe pot să impună regula, respectarea regulii unanimității. Poziția Franței ați menționat-o în privința dosarului Balcanilor felicit pentru faptul că poziția susținută acum și de domnul Macron este cea susținută de Rassemblement Național, respectiv o redefinire a funcționării instituțiilor și, pe de altă parte, ă, până la urmă va trebui să dezbatem până unde merge Europa până unde merge Europa, putem să o extindem la nesfârșit fără să fixăm niciodată un cadru definitiv. Am trei întrebări pentru dumneavoastră. Prima, privind Turcia. Până când o să ne înverșunăm să continuăm negocierile. Nu este vremea să închidem definitiv aceste negocieri de aderare. Am tolerat reprimarea loviturii de stat într-un fel în care nu am fi tolerat-o niciodată în alt stat. Am tolerat uh, șantajul cu uh, migranții, am tolerat ofensiva împotriva curzilor și de fiecare dată, îmi cer scuze, spunem, uh, da, ne indignăm, dar continuăm să negociem. În al doilea rând, în ceea ce privește Kosovo, a cerut, este obiectul primului capitol de negocieri cu Serbia, să recunoască independența Kosovo. Ori cinci state membre nu recunosc statul Kosovo. În numele cui le stabilim o obligație sârbilor pe care nu le cerem și altor state membre pe bună dreptate. Și ultimul punct legat de Kosovo, poate că mi-a scăpat mie, dar nu am auzit nicio condamnare privind atitudinea forțele uh, guvernamentale din Kosovo, care în mai anul trecut au intrat ilegal în enclavele sârbe. Uh, ce pedeapsă s-a aplicat uh, Kosovului sau ce i s-a cerut în momentul în care negocează pentru adeziune? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Mariani. Aș vrea să fac un... Mi-ar plăcea foarte mult să comentez, dar... Uh, nu, astăzi doar moderez. Nu, sunt, sunt prea multe lucruri pe care aș avea de spun. Uh, ECR nu este reprezentat astăzi. De la GOE vrea cineva să ia cuvântul, nu? Trecem acum uh, cu Michael, la a doua rundă, Michael Galer pentru Popular. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, și pentru activitatea de până acum și toate cele bune cu noua dumneavoastră funcție uh, sunt de acord cu aprecierea dumneavoastră în ceea ce privește Balcanii de vest și, bineînțeles, uh, în uh, aceste țări, putem să lăsăm aceste țări în seama domnilor Putin și Erdogan ca să se ocupe ei dacă noi le lăsăm deoparte și sunt pentru ideea că trebuie să promovăm reformele instituționale. Putem să facem acest lucru în același timp. Amândouă trebuie făcute. Știm foarte bine când a început negocierile Croația în 2005 e, și după 8 ani țara a intrat în Europene. Deci ideea nu este să lăsăm altora impresia că vom avea mâine o extindere. Așadar, sunt de aceeași părere cu dumneavoastră. Aș avea o întrebare legată de vecinătatea estică. Uh, Știți că uh, între cele șase țările parteneriatului, zic, trei au o agendă mai ambițioasă, Ucraina, Georgia și Moldova. Întrebarea mea este în ce măsură putem aplica anumite programe și să le aplicăm pe aceste țări astfel încât să profite de ele, deci să ni le apropiem un pic. Uh, și o temă foarte populară în Uniunea Europeană, dar și în afara este întrebarea nu putem să creăm o apropiere și eliminăm tarifele de roaming ar fi semnale pe care am putea să le transmitem și care ar fi în avantajul ambelor părți și, bineînțeles, în primul rând pentru utilizatori. Mulțumesc uh, foarte mult și mult succes în continuare. Mulțumesc mult, Michel Galler, pentru socialiști, domnul Aracovaci este pe lista mea. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În prezența doi dictatori, domnul Erdogan și domnul Aliev, prim-ministrul maghiar Victor Orban a spus dacă reușim să obținem acest portofoliu pentru extindere și pentru parteneriat, vom fi în slujba dumneavoastră cu plăcere pentru a vă duce la îndeplinire obiectivele. Întrebarea mea legată de politica de vecinătate și de extindere, comisar, credeți că guvernul Orban ar trebui să aibă această, uh, această poziție care contribuie și la agresiunea uh, turcă din nordul Siriei? Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, alte întrebări pot fi puse candidatului când vom avea audieraje? și cred că Iohannes Han este responsabil, nu știu dacă este responsabil pentru detaliile politicii maghiare, dar în fine. Trecem la domnul Cuciuc. Mulțumesc domnule comisar, vă mulțumesc că ați venit și ați răspuns la întrebările noastre. În ciuda mm, sprijinului statelor membre, mm, Consiliul nu a reușit să uh, aibă unanimitate pentru deschiderea negocierilor de aderare cu Albania și Macedonia. După hotărârea Consiliului a spus că nu trebuie să dăm vina pe nimeni pentru eșec dar că era un moment prost pentru Europa și sunt de acord. Știm că orice amânare ar afecta credibilitatea Uniunii Europene în uh, Balcani și cred că liderii ar trebui să ia din nou calcul acesta și să se schimbe cât mai repede Pe de altă parte, uh, Uh, auzim uh, apelurile la reformă. Nu sunt împotriva reformei procesului de aderare, dar este o întrebare deschisă. Ce, în ce condiții să aibă loc? Care va fi uh, programul sau această reformă trebuie să meargă în același timp cu procesul care a început deja cu țările din Balcanul, Balcanii de Vest? Puteți să dezvoltați un pic, vă rog. Mulțumesc, domnule Cuciuc, pentru vers, doamna Stric. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să-i mulțumesc domnului Han pentru toată activitatea depusă în politica de extindere și de vecinătate și sunt absolut de acord cu analiza dumneavoastră uh, privind non-decizia luată de Consiliu. Cred că, într-adevăr, decizia a fost o lovitură puternică pentru cetățeni, pentru politicienii de acolo. Uh, și aduce cu ea foarte multe riscuri în legătură cu stabilitatea și cu influența Uniunii Europene asupra acelei regiuni și de aceea îngrijorarea mea este ce putem face între timp până când se ia o nouă decizie astfel încât să menținem o stare de spirit pozitivă și pentru a le da celor de acolo o anumită doză de încredere și a încuraja să continue cu uh, reformele, să știe că îi susținem în această privință. Știu că vor avea din nou loc alegeri în Serbia, nu, scuze, în Macedonia de Nord. Știți, după părerea dumneavoastră, cum apreciați impactul pe care aceste alegeri l-ar putea avea pentru următoarea perioadă? Uh, vedeți vreo influență asupra întregii regiuni sau și asupra altor țări uh, ale acestei decizii de a nu lansa negocieri. Știți, bineînțeles, că au existat foarte multe dezbateri și păreri diferite în ceea ce privește legătura între Albania și Macedonia de Nord. Cum vedeți lucrurile acum, când s-a luat o decizie la Consiliu să nu se înceapă negocieri? Există o discuție încă în desfășurare în această privință? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Stric! pentru populari, domnul Cabilias. Domnule președinte. Aș dori și eu să vă mulțumesc pentru ce ați făcut. Realizările dumneavoastră sunt extraordinare și, bineînțeles, ne-am dorit să vedem mai multe progrese în extindere, însă comisarul pentru Uh, următorul comisar pentru extindere, bineînțeles că nu va uita acest portofoliu de extindere și direcția în care um, ne îndreptăm. Uh, aș uh, face referire la ceea ce ați spus că ar trebui, ar trebui să exportăm stabilitate în loc să importăm instabilitate. Singura modalitate în care poți să exporti stabilitate este prin uh, puterea soft a extinderii. Deci, uh, sper că nu vom avea asista la o criză a politicii de extindere a Uniunii. Pe de altă parte, dacă ne uităm la istoria Uniunii, vedem că întotdeauna crizele aduc anumite beneficii pentru că ne obligă să examinăm ce noi pași trebuie să facem pentru ca politicile noastre să fie într-adevăr eficiente. Deci, dacă ați putea să ne spuneți care ar fi sugestiile dumneavoastră pentru viitorul comisar pentru a evita o asemenea situație în care un stat uh, blochează decizia tuturor. În al doilea rând, parteneriatul și după cum uh, a întrebat domnul Mihail Galler, ce putem face pentru a avea un fel de diferențiere între cele șase uh, state, în care trei, uh, de fapt, avansează mult mai rapid decât celelalte. Putem să avem o strategie pentru trio, pentru Moldova, Ucraina și Georgia, ca pentru a le permite acelor state să simtă că progresează într-adevăr Vă mulțumesc din partea de doamna Santos. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să îl felicit pe domnul comisar pentru munca pe care a depus-o în timpul mandatului său și să îi urez mult succes pe viitor o întrebare legată de, de lipsa de decizie a Consiliului. Li s-au dat mari speranțe Macedoniei de Nord și Albaniei. Procesul de aderare nu este ceva care se îndeplinește de azi pe mâine. Uh, este pro, uh, precedat de un proces de reforme, de dialog și uh, de continuare a reformelor și de dialog Domnul comisar a discutat despre investițiile care au fost făcute în acești ani, însă aceste investiții sunt insuficiente atunci când există asemenea blocaje care um, subminează încrederea cetățenilor în Uniunea Europeană. Întrebarea mea este următoarea. Cum vom depăși această situație de impas? Ce răspuns vom da acestor cetățeni? în aceste state s-au uh, aplicat uh, reforme dureroase din punct de vedere social și în care țin de coeziunea socială. Și aș dori să înțeleg dacă vom menține această intenție de a păstra deschis întregul proces pentru ambele state sau dacă uh, un, unul, una dintre statele, unul dintre statele candidate va avansa, în timp ce celălalt va rămâne în urmă. În ciuda intervențiilor anumiți actori politici, am impresia că poate un stat ar putea să rămână în urmă. M-aș dori să înțeleg de ce uh, să lăsăm aceste spații goale, uh, viduri în care dacă nu uh, acționăm noi, vor apărea alți actori internaționali. Vă mulțumesc, uh, domnul Gheta. Mulțumesc, domnule comisar, pentru contribuția dumneavoastră la dezbaterea noastră. Însă, dacă îmi dați voie, voi, aș face o observație uh, sub formă de întrebare. Ar fi posibil să abordăm chestiunile extinderii fără să discutăm uh, chestiuni foarte importante și dramatice a uh, stării Uniunii noastre. Suntem cu toții conștienți în, acest, uh, în această sală că Macedonia de Nord și Albania ar putea să se confrunte cu dificultăți interne datorită deciziilor noastre de recente însă suntem suficient de conștienți despre dificultățile politice cu care ne confruntăm astăzi în majoritatea capitalelor noastre, nu voi menționa decât trei, Roma, Berlin și Paris – putem, vă întreb din nou, domnule comisar, putem să abordăm chestiuni legate de extindere fără să discutăm despre starea propriei noastre Uniuni? Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Mai avem patru intervenții, v-aș ruga să le păstrați scurte. Vă dau cuvântul și după aceea domnul Han va avea 10-15 minute pentru a răspunde. Domnul Alexandrov. Sledil să... Stimate domnule comisar, um, Am urmărit munca dumneavoastră în Macedonia de Nord și pot să vă confirm astăzi în această sală că sunteți un reprezentant excelent al uh, Uniunii Europene. Ați uh, contribuit uh, în mare parte la Uh, încrederea cetățenilor din Macedonia în legătură cu ideea europeană. În ceea ce privește aspectele menționate de câțiva colegi, aș pun, spune că dacă Uniunea Europeană nu acționează, locul e luat de Rusia. Acest lucru este foarte clar din istorie statul respectiv începe să se să adopte politici active anti-NATO și anti-Uniunea Europeană. Suntem în acest punct în momentul actual. Președintele sârb și guvernul uh, sârb uh, spune că uh, Serbia este ca un satelit rus în Balcani își consolidează colaborarea economică și militară cu Rusia, frontierele Europei uh, sunt uh, a, a, acolo unde încă mai există statul de drept. Rusia nu este în frontierele Uh, Europei, în ciuda prieteniei între Rusia și Franța, Macedonia de Nord, Muntenegru și, să sperăm, Serbia și Kosovo, uh, au valori europene. Bulgaria și-a confirmat uh, deocamdată susținerea fără rezerve pentru statele din regiune, cum ar fi Macedonia de Nord și Albania. Uh, Adau cuvântul acum uh, doamnei vicepreședinte. Da, împărtășesc îngrijorarea doamnei Loazo pentru că nu am vorbit foarte mult despre parteneriatul sudic. Știți că în Parlament am votat o rezoluție în legătură cu situația Egiptului Egiptul, care este un partener important în Orientul Mijlociu, dar și în regiunea Magrebului. Deci aș avea două întrebări. Prima, a existat o înghețare a anumitor parteneriate cu Egiptul. Ne puteți spune mai multe dacă situația s-a uh, dezghețat sau dacă s-a reblocat sau blocat finanțările anumitor acțiuni și care sunt măsurile luate de comisie Uh, în legătură cu faptul că Egiptul uh, foarte clar nu respectă embargoul de arme în legătură cu Libia. Acestea sunt întrebările mele pentru domnul comisar. Mulțum, mulțumesc, Maria. Mulțumesc, Muncevici. Mm, domnule comisar, vreau să vă arăt ceva. Domnule comisar, vă rog, vreau să vă arăt uh, acest, această uh, geantă pe care am primit-o în 2003 în Tesalonic și am dus-o cu mine ca uh, o modalitate de a-mi exprima speranța că promisiunea făcută de statele membre suverane către statele balcanice va fi îndeplinită și că ne vom uh, respecta promisiunile. Dumneavoastră sunteți responsabili și pentru vecinătate. Vreau să vă întreb în legătură cu un Uh, vecin estic, Belarusul. Aveți vreo idee cum ne ocupăm, cum să, care trebuie să fie atitudinea noastră cu acest uh, vecin uh, problem al Uniunii noastre? Mulțumim și în ultimul vorbitor, domnul Mavrides. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Han. În mandatul anterior, Uh, nu am fost de acord cu dumneavoastră în repetate rânduri, mi-am manifestat dezamăgirea și acum poate ați venit ultima dată în fața noastră pentru a discuta despre aceste teme legate de extindere. Vreau să vă spun un lucru despre care mi-aduc aminte foarte bine, o declarație îndrăzneață din partea dumneavoastră, uh, foarte sinceră, de fapt, Când a avut loc lovitura de stat din Turcia, ne întrebam cu toții cum existau deja liste cu zeci de mii de uh, nume uh, pregătite pentru persecuție. Toată lumea știa ce se întâmplase. Aș dori să vă pun o altă întrebare avem o situație foarte ciudată cu Turcia. Pe de o parte, în mod oficial, este un stat candidat la aderare și, în același timp, vă dau două exemple. Recent, Consiliul a declarat că atitudinea Turciei este de așa natură în ceea ce privește uh, zona economică a Ciprului că în, în, așa încât trebuie să se aplice sancțiuni. În Balcanii Occidentali cu toții dorim să accelerăm ritmul pentru a ne apropia această zonă și pentru a elimina influența Rusiei. Însă Rusia nu este membru al Uniunii Europene, nu avem niciun fel de relație. Trebuie să eliminăm acest, această influență rusească. Este un partener important, uh, însă, pe de altă parte, luptăm împotriva influenței uh, Rusiei. Ce, care este părerea dumneavoastră în legătură cu aceste chestiuni? Și vă mulțumesc pentru toate realizările de până acum. Bun, mulțumesc, uh, stimați colegi, pentru contribuții și întrebări. Domnule comisar Han a fost uh, au fost foarte multe întrebări, de vreme ce ați primit uh, atât de multe întrebări, vă dăm 10 sau 15 minute pentru a le răspunde, însă doar dacă promiteți că nu vom purta o dezbatere la fel de largă în legătură cu Marocul. Pentru că uh, um, doamna Angelina Eichhout va veni la 10 și jumătate. Domnule Han, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. În primul rând, Cred că pentru fiecare parte a, care ține de mandatul meu am putea organiza ședințe uh, separate, parteneriatul estic, uh, vecinătatea sudică, Balcanii de vest, de vest și așa mai departe. O să încerc să vă răspund punctual la întrebările, punctual, la întrebările și care nu țin de Balcanii de vest. În ceea ce privește Balcanii de vest, aș dori să vă aduc aminte că aceste șase țări care între timp sunt înconjurate de state membre ale Uniunii Europene, în temeiul articolului 59 din Tratatul de la Lisabona, au dreptul de a uh, adera, de a solicita să adere la Uniunea Europeană și sunt chestiuni pe care trebuie să le discutăm cu toată seriozitatea. Și cred că anumiți vorbitori au spus cu toată claritatea în ultimii ani dacă ne gândim și la Salonic, de fapt, în ultimele decenii, am tot asistat la asigurări repetate din partea tuturor vis-a-vis -vis de perspectiva europeană pe care o au aceste uh, țări din Balcanii de Vest. Și tocmai de aceea miza este credibilitatea. Dacă dorim să fim uh, tratați cu seriozitatea, trebuie să ne decidem dacă ne respectăm cuvântul dat sau nu. Și din acest punct de vedere, avem o problemă legată de credibilitate în, când vine vorba de uh, Macedonia de Nord și Albania, am impus niște condiții clare, spunând că dacă aceste condiții sunt uh, îndeplini, îndeplinite, pot începe negocierile de aderare. Aceste condiții au fost uh, stabilite în unanimitate de toate statele membre. Nimeni nu poate afirma că doar Comisia Europeană singură ar fi stabilit aceste condiții pe care apoi le-ar fi impus uh, unor state, ci nu, din potrivă, aceste condiții au rezultat în urma unor consultări extinse desfășurate între toate cele 28 de state membre, împreună cu statele uh, partener respective. Deci nu putem spune că sunt condiții impuse, ci sunt condiții negociate și adoptate, decise, uh, pornind, pe, bazându-se pe o bază uh, largă de consens între statele membre. Și dacă țările respective respectă condițiile amintite, ar trebui să fie de la sine înțeles că ar urma o reacție pozitivă și ar uh, începe negocierile de aderare. Nu pot decât să le confirm uh, celor Ah, și să întăresc în poziția, să întăresc poziția celor care au spus că începerea negocierilor, undă verde pentru începerea negocierilor, nu înseamnă că aceste negocieri și încep uh, pe loc. Din momentul în care se dă undă verde și până când se deschide primul capitol de negociere, mai trec uh, câteva luni, de exemplu. Și în temeiul normelor actuale, încep, pentru începerea primului capitol de negociere este din nou nevoie de o decizie unanimă din partea tuturor statelor membre. Deci, o undă ver, această undă verde ar fi fost un semnal, un semnal de start, de a face următorul pas, tocmai pentru a recunoaște realizările statelor respective până acum și acest lucru ar fi avut o influență și asupra restului uh, statelor. Poate nu a fost suficient de clar în, uh, în uh, expunerea mea. Am văzut ce s-a întâmplat după acordul de la Prespa, care au fost consecințele pozitive asupra regiunii. A fost o gelozie pozitivă, a apărut o gelozie pozitivă în rândul altor state din regiune. Dialogul între Serbia și Kosovo a fost animat de o nouă energie, pentru că nimeni nu dorea să rămână prea mult în spate în condițiile în care ceilalți avansau uh, atât de bine. Au existat consecințe și în alte, există consecințe peste tot în regiune, concrete, dacă nimeni nu dorește să rămână în urmă. Deci, orice pas pozitiv înspre integrarea europeană într-un uh, stat duce, aduce după sine reacții și evoluții pozitive în alte state. Și logica inversă este la fel de valabilă. Dacă nu uh, facem niciun pas uh, înainte în zona respectivă, influența de care ne bucurăm um, și pe lângă celelalte state din regiune va avea de suferit m-ați întrebat ce se întâmplă cu dialogul, viitorul dialogul între Kosovo și Serbia. Cu toată sinceritatea, din perspectiva Serbiei, acest dialog în sensul unei, un, unui rezultat pozitiv, în sensul găsirii unei reglementări, unei normalizări a relațiilor între cele două țări, are rost doar dacă există o perspectivă europeană și din perspectiva Kosovului. Eu uh, privesc cu ochi optimiști viitoarele evoluții politice din uh, țara respectivă. Sper că în curând va putea fi format un guvern, un guvern care, într-adevăr, să se axeze pe rezolvarea deficitelor uh, privind statul de drept. Însă, după cum am spus, morcovul mare um, răsplata mare pentru aceste state este perspectiva aderării la Uniunea Europeană și Desigur și pe bună dreptate, în multe dintre, dintre aceste țări uh, se discută despre reformele promovate de Uniunea Europeană, care sunt, în primul rând, benefice mai ales uh, cetățenilor din uh, țările respective. Pentru că Astfel, condițiile de viață din uh, condițiile de viață a oamenilor din regiunile respect, uh, respective se, se îmbunătățesc. Și este evident că perspectiva aderării la Uniunea Europeană este factorul uh, motrice cel mai mare din, din, uh, din, din acest punct de vedere cea mai mare problemă cu care se confruntă toate statele din zona respectivă, care sunt membre sau nu ale Uniunii Europene, este reprezentată de uh, emigrarea tinerilor, tinerilor bine pregătiți, care cu orice ocazie au pleacă înspre alte uh, state europene. Și nu cu scopul de a învăța ceva în Occident și apoi să se întoarcă acasă, așa cum ne dorim să uh, Um, să susțină prin programul uh, Erasmus, ci să rămână în uh, Occident și în cel mai bun caz să se întoarcă înapoi acasă în vacanțe, să mai trimită familie niște bani și așa mai departe. Și nu cred că este în interesul nostru ca în inima Europei, pentru că Balcanii de Vest nu se află la periferia Europei, ci se află în centrul Europei. Deci nu este în interesul nostru să uh, susținem, să provocăm o situație în care um, populația să scadă și mai ales populația educată să scadă și uh, din acest punct de vedere, cred că trebuie să înțelegem că um, dezamăgirea așteptărilor reprezintă și un risc din punctul de vedere al uh, siguranței, al securității și nu contribuie deloc la dezvoltarea economică a țărilor respective. Și nu trebuie să uh, fim naivi. Mulți dintre cei care au răspunderi la guvernare, nu sunt, uh, nu sunt convinși neapărat de necesitatea efectuării acestor uh, reforme, ci răspund și ei uh, presiunilor exercitate de Uniunea Europeană și răspund cerințelor exprimate de cetățenii din, din regiunile respective și efectuează aceste reforme, poate nu în ritmul rapid pe care ni l-am dorit noi, dar ele nu cred că ar avea loc dacă ar lipsi perspectiva aderării la Uniunea Europeană. Tocmai de aceea nu pot decât să reiterez, fără, în lipsa respectării cuvântului pe care ni l-am uh, dat, influența noastră din regiunea respectivă va, va avea de suferit și multe din întrebările pe care mi le-ați, uh, mi le-ați adresat, ce am mai putea face, ce ar avea rost, uh, din nou, am discutat despre această decizie sau lipsa unei decizii cu reprezentanți din Bosnia și Herțegovina, cu toți uh, partenerii din regiunea respectivă, cu excepția Muntenegrului. Și uh, pur și simplu se uh, remarcă faptul că s-a pierdut suflul întregii mișcări și va fi foarte dificil să recâștigăm încrederea de care avem nevoie Uh, credibilitatea necesară pentru ca uh, procesul să continue. M-ați întrebat, de exemplu, în legătură cu Serbia și influența rusă, comunicarea. Um, și i-am comunicat acest lucru și președintelui uh, Serbiei și nu știu, poate nu toți dintre dumneavoastră știți că Serbia Uh, participă la mai multe exerciții militare împreună cu NATO decât la exerciții militare organizate împreună cu uh, Rusia. Însă, în uh, imaginea care este promovată în mass media, în fața opiniei publice, este una pe dos. Deci, cred că cu toții ar trebui să îmbunătățim comunicarea atât în statele vizate, din zona respectivă, cât și în Uniunea Europeană, pentru că uh, um, Serbia, din acest punct de vedere, este strâns aliniată politicii externe și de securitate a Uniunii Europene. Uh, întrebarea privind ce se va întâmpla cu viitorul, dacă, ce se va întâmpla cu viitorul acestor uh, negocieri. Dacă acestea vor uh, continua sau nu, din ce am auzit până acum, există această dorință când vine vorba de chestiunea statului de drept, de exemplu, ca niciuna dintre aceste negocieri nu va duce în mod automat la statutul de a fi membru a Uniunii Europene. Um, cu Turcia, în relația cu Turcia, um, negocierile în mod evident rămân deschise Există și alte uh, clauze care ne permit în momentul în care regresării situației din punctul de vedere al statului de drept să putem uh, întrerupe negocierile. Am amenințasem în, uh, în urmă cu câțiva ani uh, cu această posibilitate Muntenegrul și amenințările respective au dat un nou imbold uh, Muntenegrului. Deci dispunem de diferite posibilități instrumente în, vi- în vigoare pentru a reacționa. De noi depinde să folosim uh, toate aceste instrumente pentru, viit- pentru viitorul cadru financiar multianual. Am uh, propus să ne axăm mai mult pe anumite, pe anumite subiecte din punctul de vedere al finanțării uh, preaderării, ceea ce ne-ar permite să reacționăm mult mai flexibil, să promovăm o concurență între uh, statele care doresc să adere la Uniunea Europeană și sunt sigur că și cel care va prelua acest resort al extinderii va fi deschis, nimeni nu este perfect, putem găsi întotdeauna uh, soluții, soluții mai bune care pot funcționa mai bine, însă trebuie să, să ne uh, înțelegem care va fi poziția fundamentală față de continuarea sau nu a negocierilor. Aș putea să mai adaug uh, să mai adaug multe lucruri, însă mă opresc în legătură cu acest subiect și o să mă refer foarte pe scurt la uh, Uh, parteneriatul estic. Când vine vorba de Ucraina, Moldova și Georgia, întotdeauna am transmis acestor țări și reiterez acest lucru. Avem acordul de asociere, avem uh, DCFTA și toate aceste trei țări au început într-adevăr să profite de oportunitățile oferite de aceste acorduri și uh, Uh, din punctul meu de vedere, toate aceste posibilități ar trebui să fie folosite cât mai cuprinzător, ceea ce duce, în primul rând, la sprijinirea dezvoltării economice. Am văzut, de exemplu, că volumul schimburilor comerciale ale acestor trei țări cu Europa a crescut în mod uh, semnificativ mai ales uh, produsele care mm, au ajuns în Europa din uh, cele trei uh, țări, pentru că sunt produse care respectă tot mai mult um, standardele europene. Este un lucru bun pentru că aceste țări au avut și au o balanță comercială negativă, dar lucrurile um, se îmbunătățesc și din acest punct de vedere și um, Cred că acest lucru ne permite să ne concentrăm mai mult pe stabilizarea instituțiilor și așa mai departe. Am, uh, eu mă referisem în urmă cu, cu, cu câteva, cu câteva în, în urmă cu câțiva ani uh, um, armonizarea tarifelor de roaming. Este bine că se discută acest lucru, însă ar trebui să uităm că am avut nevoie de 10 ani în Europa pentru a rezolva problema tari- problemelor de, de roaming. Um, am acumulat experiență despre ce, ce putem face în acest sens și în uh, Balcanii de Vest și um, Provocarea este uh, reprezentată și, de, reprezentată și de faptul că avem de-a face și cu uh, companii, societăți comerciale care caută și ele um, să facă uh, profituri. Obiectivul uh, ar fi ca să putem să reducem în mod uh, evident, în mod, în, în mod major, tarifele de roaming în, și în aceste țări, așa cum o vom face și cu Balcanii de Vest. În ceea ce privește Bielorusia, obiectivul nostru ar fi să uh, ne atingem obiectivele parteneriatului și să găsim o soluție și în legătură cu centrala nucleară de la Ostroviț. Trecând acum la dimensiunea sudică, susținem Tun- uh, Tunisia de câțiva ani cu 300 de milioane de euro în fiecare an și luptăm și luptăm pentru o, o cheltuire corectă și rațională a acestor fonduri. Situația politică actuală nu simplifică lucrurile, însă acest lucru nu afectează nici cum eforturile democratice depuse de, de această țară. Este o imagine similară și în uh, Egipt. Și în Egipt încercăm să susținem activitatea societății civile și a um, Parlamentului, astfel încât activitatea parlamentară să fie consolidată. Încercăm să avem și o politică sectorială dedicată, de exemplu, eficienței energetice, care este în interesul nostru uh, propriu. Deci încercăm să avem și aici acțiuni uh, spe- specifice înțelegând prea bine care, este și lim- care sunt și limitele acțiunilor noastre. După cum am spus, Egiptul, ca și Ucraina, se numără printre statele vecine cele mai importante ale Uniunii Europene, chiar dacă din motive diferite și aș dori din nou să vă mulțumesc pentru cooperarea pe care am avut-o. Aș dori să vă mulțumesc uh, tuturor celor care ați uh, fost prezenți și în uh, mandatul anterior, începând cu președintele Comisiei AFET, pentru că mulți dintre dumneavoastră v-ați angajat în, vecin, în politica de vecinătate a Uniunii Europene în sensul stabilizării și o să-mi, o să-mi părăsesc uh, funcția în câteva, peste câteva săptămâni, sper, însă cu inima um, cred că o să rămân foarte aproape de toate aceste regiuni de care m-am ocupat în ultimii 5 ani. Vă mulțumesc! Lieber Johannes Hahn, der Applaus hat es gerade gezeigt. Dragă Johannes Hahn, Cred că aceste uh, aplauze ți-au uh, demonstrat uh, recunoașterea resimțită de uh, colegii noștri din Comisia AFET și uh, te-am perceput ca comisarul nostru, pentru că în mod regulat ai fost oaspetele nostru aici în uh, Comisia AFET. Um, ai răspuns multor întrebări, uh, mult, uh, multe întrebări uh, își, își regăsesc locul, cred că, în uh, audierea viitoare. Și uh, mulțumesc din nou, Johannes Han. Și trecem direct la următorul punct de pe ordinea de zi, care se va desfășura în spatele ușilor închise. Drept urmare, i a șuga pe toți cei care nu au dreptul să rămână în sală să părăsească sala și să o facă cât mai repede posibil. Și, um, dacă se poate, cu cât mai puține conversații.